Domnul Nicholson, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Și eu vreau să spun că mă identific cu acele remarce legate de francezi în această dimineață și eu uh, resimt la fel. Săptămâna trecută s-a votat pentru o măsură care continuă să tărăgăneze lucrurile. Până la urmă, însă, poate vom reuși uh, problemele. Care sunt probleme, domnule Barnier? Nu vă va surprinde. În primul rând, acel backstop. Am urmărit uh, negocierile de la început, uh, continui să o facă și mi-a menținut poziția. Trebuie să vă spun că nu cred că se va rezolva ceva, vreo soluție nu se va găsi până la 31 octombrie. Vom avea o nouă comisie, un nou parlament și acestea vor fi cele care vor trebui să găsească până la urmă soluția de ieșire de, din impas. Poți să fii într-un club uh, pe jumătate. Trebuie să fii ori înăuntru, ori în afara acesteia. Această situație de tranzit, de incertitudine, este cea care marchează astăzi politica britanică și vreau să vă spun ca și domnul Broc, mă apropii de acei 30 de ani împliniți în Parlament. Este ultimul meu discurs, într-adevăr, în Parlament și am reprezentat cu mândrie și cu cinste um, Irlanda de Nord în acest Parlament timp de 30 de ani. Am avut uh, și momente plăcute, dar și uh, mai uh, puțin plăcute. De fapt, am cunoscut terorismul sub forma sa cea mai groaznică în țara mea și în alte părți ale Europei și vreau să vă spun că poporul uh, nord-irlandez a simțit sprijinit de Europa și în timpul procesului de pace. Ne-a ajutat uh, Europa cu miliarde, miliarde de euro care i-a ajutat pe mulți oameni acolo uh, în lungul și în latul Irlandei de Nord și vreau să vă spun că aici la Parlament am, m-am simțit uh, foarte bine și sper că am reprezentat cu cinste, cu mândrie poporul meu, un popor uh, uh, mândru și un popor uh, măreț. E vorba de oamenii din Irlanda de Nord. Vă mulțumesc! Thank you very much, Ms. Mulțumesc foarte mult, domnule Nicholson. Am lucrat împreună cu dumneavoastră, mai ales în Comisia Agricultură și pot să spun că ați fost un coleg deosebit de constructiv, urmărind mereu interesele celor pe care îi reprezentați de 30 de ani încoace. Vă urăm mult succes și și uh, ați spus că este ultimul, uh, ultimul discurs, probabil va mai fi încă o zi uh, de posibilități de intervenție. În orice caz, acum doamna Anderson are un minut. Nimic nu s-a schimbat Londra încalcă acordul din Vinerea Mare, Dublinul în continuare lasă Nordul în urmă, alte șase luni de incertitudine, britanicii mm, retrag ceea ce au, au convenit în decembrie 2017 și anume încalcă drepturile cetățenilor, inclusiv dreptul de a vota. O chestiune care a fost uh, nucleul mișcării civile. Deci iată că discutăm despre faptul că conservatorii și DOP nu au vrut uh, alegeri, nu au vrut ca cei din Nord să voteze. Haideți să transmitem un mesaj clar Londrei, Dublinului și celorlalți. Haideți uh, să rezolvăm haosul Brexitului. Este un act de vandalism politic. Toți alegătorii din Irlanda, votând Sinn Féin, pot să facă un pas înainte, democratic, pentru a ieși din acest haos Brexit, în așa fel încât să o ia pe calea democratică înapoi înspre Uniunea Europeană pentru nordul Irlandei și în așa fel încât să ia un pas logic și de bun simț înspre unitatea irlandeză. Vă mulțumesc tuturor! Domnul Smith, pardon, este o solicitare cu cartonașul albastru? Domnule Kelly, vă rugăm fapt, doamna Anderson, acceptați provocarea? Sigur că da. Domnule Kelly, în mod obișnuit uh, nu mă leg de colegi, este de fapt al doilea meu cartonaș albastru în 10 ani în Parlamentul European, dar o aud pe doamna Anderson vorbind și spunând că Dublinul a lăsat Nordul în urmă, când de fapt toată lumea știe că guvernul irlandez a făcut tot posibilul împreună cu colegii noștri, Michel Barnier și ceilalți. Nu, întrebare, nu declarație, spune președinta. Cum poate să susțină asta când Sinn Fein de fapt, nu își asumă răspunderea nicăieri și nu au locuri nicăieri. doamna Anderson, am eu un loc aici, iată, și noi am fost mereu foarte fermi în ceea ce privește poziția noastră. De fapt, guvernul irlandez este unul dintre puținele care își privează alegătorii irlandezi de dreptul de a vota. E vorba de cei care nu locuiesc în statul respectiv. Sean, tu știi prea bine care e situația, că în Irlanda de Nord mama mea, generația mamei mele și alți oameni au mers în Londra la vremea lor pentru a lupta pentru un om, un vot. Partidul tău a crezut că ni-l poate oferi pe Mark Durkin cu One Man, No Vote. Știi prea bine. Te-ai gândit un pic la cum se încalcă drepturile cetățenilor astfel? Domnul Smith, un minut. President, uh, thank you. Mulțumesc, domnul președinte. Uh, ca uh, membru scoțian dau seama că uh, s-a exagerat mult, dar mă bucur că există timp pentru a găsi o ieșire din impas. Poate, domnule Tusk, cum a spus John Lennon, sunteți visător, dar nu sunteți singurul visător. Ne mulțumim oricum pentru că ne-ați dat timp să găsim o cale să ieșim din această probleme. Partidul meu se pregătește pentru alegerile europene. Le așteptăm cu nerăbdare. Am uh, o solicitare. Haideți să învățăm lecțiile Brexitului. Populismul e în creștere. Uh, dezinformarea și populismul sunt riscuri pentru toată lumea. Democrația britanică uh, este în pericol și vă cer să trimiteți observatori internaționali pentru a se asigura că alegerile noastre vor uh, fi uh, organizate corect. Nu am încredere în organizatorii din uh, Regatul Unit. Există riscuri. Aceste uh, Uh, alegeri vor fi o luptă pentru Europa, pentru solidaritatea internațională. Partidul meu în Scoția, Scoția e gata. Puteți conta pe noi. Sperăm că putem conta și noi pe dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Gerling, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturora uh, pentru răbdare și pentru angajament la cel mai înalt nivel. Mulțumesc mai cu seamă domnului Task V-am trimis personal atâtea scrisori și atâtea e mail uh, cerându-vă pur și simplu să-mi permiteți să vă felicit pentru ce ați uh, făcut pentru Regatul Unit. Acum aveți în ochii mei un statut uh, deosebit. Este foarte clar că no deal, ieșirea fără acord Uh, este uh, ceva ce a străbătut mintea multor politicieni din Regatul Unit, mai ales uh, conservatorii, care se mai preocupă acum și de cine va fi următorul prim-ministru și cine va fi liderul lor. Însă este foarte clar uh, că, mulțumită domnului Juncker și altora ca dumneavoastră, domnul Tusk, vom avea ocazia de a vota în legile europene, de a pleda cauza Europei și vreau să-i laud pe cei care pun soarta țării în afara, înaintea intereselor partinice și o să vedem că rezultatele vor arăta că e timpul ca al doilea referendum să aibă loc și că el va avea loc în septembrie și până pe 31 octombrie vom fi o țară care rămâne în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Domnul Dans are un minut în numele euh, poporului euh, din circumscripția mea și din euh, Perth vreau să vă spun că suntem Uh, solidari cu poporul francez și cu pompierii care au luptat împotriva focului de la catedrala de la Notre-Dame. Vom reconstrui. Brexitul este un proces și cei de partea cealaltă neagă acest proces, neagă faptul că atunci când te uiți la toate opțiunile Brexit uh, disponibile, îți dă cu minus și nimeni nu vrea să-și asume acel minus. Deci este mult mai ușor pentru cei de acolo să stea pur și simplu și să strige trădare. Dar adevărul este că Brexitul nu poate fi oferit așa cum l-au promis ei. Eu sper să avem alegeri europene în Regatul Unit ca să existe o opțiune clară între cei de acolo care strigă trădare și la fiecare oportunitate și noi ceilalți care suntem gata să lucrăm cu colegii noștri, să construim Europa mai bună, căci despre asta este vorba aici. Să lucrăm cot la cot pentru un viitor comun și suntem gata să ne asumăm rolul în acest demers. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Henkel, un minut. Fără microfon pentru prima dată am mers cu bicicleta prin Luxemburg și uh, uh prin Belgia până la Paris uh, și am fost la Notre-Dame. Uh, aseară când am văzut incendiul la televizor, mi s-au umezit ochii, doamnelor și domnilor. Președintele Tusk ne-a adus aminte că și orașul Gdansk a fost reconstruit. Vă mai dau un exemplu de reconstruire uh, Eh, e vorba eh, de Biserica Notre-Dame din Dresda cu ajutorul britanicilor, acelor din Coventry. Și aș dori să sprijin ceea ce spun, spus domnul González Ponța din Neauri, și anume că trebuie să fie proiectul nostru comun reconstruirea Catedralei de la Paris. Acesta trebuie să fie prioritatea numărul unu pentru acest uh, mandat să reconstruim această biserică. Ați spus că 28 de state trebuie să facă acest lucru. Dar acum Londra trebuie să facă ceva, însă puteți să faceți ceva pentru a obține răspunsul corect de la Londra. Trebuie să vă asigurați că uh, Regatul Unit continuă să participe la reconstruirea Bisericii de la Paris sub auspiciile Uniunii Europene. Asigurați-vă că Regatul Unit rămâne în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mrs. Hubner, for one... Doamna Hübner, un minut. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, pentru lideri europeni, noul termen pentru Brexit a fost o opțiune dificilă dar iată că au câștigat deschiderea și atitudinea constructivă. Acum, Regatul Unit trebuie să folosească în mod constructiv acest răgaz și, domnule Foraj, nu contăm pe dumneavoastră aici. Din păcate, ceea ce a fost dezamăgitor pentru noi toți în ultima săptămână au fost comentariile și tweet-urile Uh, antieuropenilor din politica britanică despre cum vor sabota munca noastră în lunile ce vor urma. Cei politicieni merită să, aude că, să audă că nu vom permite așa ceva, noi vom proteja Uniunea Europeană și cetățenii săi, iar Uniunea Europeană va continua să fie un nucleu de stabilitate și în fața acestui proces trist și absurd care este Brexit. Din păcate, de partea britanică nu se pare că s-a ajuns la un acord transpartinic. Din păcate, e iarăși clar că problema reală nu este backstop-ul irlandez, ci viitorul. Deci poate că o soluție se va găsi, dar pentru asta e nevoie în politica britanică de a defini ce se dorește cu adevărat. Domnul Kelly, un minut. Bună ziua! În primul rând uh, vreau să spun că guvernul irlandez este alături de poporul francez după această tragedie de la Notre-Dame. Ce privește Brexitul, este foarte clar că incertitudinea persistă și asta afectează, bineînțeles, și firmele, dar nu numai, și fermierii care vor primi cu 200 de euro mai puțin pe cap de animal decât uh, anul trecut. Și nu știu în ce măsură Theresa May și Jeremy Corbyn vor ajunge la vreun acord și singura soluție ar fi să găsim o soluție sigură și nu să amânăm lucrurile la nesfârșit. În circunscripția mea trebuia să alegem patru deputați până acum, cinci până acum, acum uh, vor, uh, după aceea s-a spus că vor veni patru eurodeputați, însă ce se va întâmpla cu plecarea sau neplecarea celorlalți colegi, există o incertitudine, pentru că noi am ajuns la un calcul pe 29 martie, acum asta însă nu mai este de rigoare, este o varză. Vom vedea ce se va întâmpla cu acest acord. Vă mulțumesc. Domnul Rangel, la intervențiile spontane Catch the Eye, vă rog, un minut. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că mă bucur de faptul că Consiliul European, instituțiile europene au dat dovadă de flexibilitate față de Regatul Unit, așa cum am cerut și noi. Mă bucur că Regatul Unit va organiza alegeri europene și că există, deci, posibilitatea ca britanicii să hotărească să rămână până la urmă în Uniunea Europeană. Dar doresc să spun, să clarific faptul că această decizie încă aduce multe incertitudini pentru cetățeni, pentru firme și pentru diverse țări. Și aș dori să cer Comisiei Europene și guvernelor statelor membre să facă tot ce le stă în putere pentru a oferi certitudini celor care suferă de pe urma nesiguranței create de Parlamentul Britanic și de deciziile acestuia. Are cuvântul doamna Gomez un minut. Cu toții simțim durerea Franței. Este durerea întregii luni, pentru că omenirea a construit Notre-Dame și omenirea va reconstrui Notre-Dame. Regret că Consiliul nu a fixat uh, pe ordinea de zi pentru că a tenit obligația democratică de a ieși din această uh, încurcătură și mai votul poporului. Doar astfel se poate preîntâmpina faptul că Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană și am încrede, încredere că acum acest mesaj va fi transmis poporului britanic, partidelor britanice, tuturor celor răspunzători în guvern. Într-adevăr, se va pune problema cauzelor alienării resimțite de numeroși cetățeni, nu doar uh, în povestea Brexitului, ci în povestea divorțului pe care l-au mulți cetățeni cu Uniunea Europeană, care trebuie automat și obligatoriu reformată și reconstruită. Doamna Miranda, un minut. Muito obrigada, presidenta. Este domingo fui a Londres. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, fost uh, la Londra cu un grup de persoane din Galicia, uh, alături de un grup de persoane din Galicia care trăiesc în Regatul Unit. Uh, mi-au exprimat incertitudinile lor în legătură cu libera circulație, în legătură cu serviciile și în legătură cu serviciile de sănătate. Ei trăiesc și muncesc în Regatul Unit, se simt europeni și nu știu care le va fi soarta președintele Tusk și domnul președ... domnule președinte Juncker, aș dori să vă vorbesc despre pescuit, despre politica de pescuit. Flexibilitatea despre care vorbim astăzi ne obligă să oferim incertitudine cetățenilor, inclusiv în politica de pescuit. Mulțumesc, are cuvântul domnul Lopez Aguilar. Președinta, președinte Mulțumesc, domnul președinte. Domnule Juncker, Europa trebuie să meargă mai departe, să meargă înainte și, în sfârșit, uh, după blocajul cu Brexitul, să se concentreze pe ceea ce ne unește. Și ne-a adus aminte de ce ne unește uh, sentimentul nostru um, când am văzut incendiul de la Notre Dame um, urmează și mai multe incertitudini și uh, în legătură cu funcționarea noastră dacă Regatul Unit participă la următoarele alegeri europene trebuie să răspundă uh, pentru ceea ce se întâmplă incompetenții și demagogii uh, care de 20 de ani sunt în Uniunea Europeană și sunt uh, și întotdeauna au atacat Uniunea Europeană și sper că pe 20 mai pro-europenii se vor exprima împotriva um, celor care sunt eurofobi. Mulțumesc, domnul președinte. Are cuvântul domnul Brannan. For the hour is late and... E târziu și timpul ne presează. Uniunea Europeană a fost uh, construită în urma unui coșmar, coșmarul celui al doilea război mondial. Și a fost un vis care s-a născut în urma coșmarului și în urma acesteia a rezultat locul în care ne aflăm astăzi aici de acord cu comentariile domnului Tusk. În continuare avem nevoie de visători. Spunea T.H. Lawrence, toți oamenii visează, dar nu în mod egal. Sunt cei care visează noaptea, uh, se trezesc ziua și își dau seama că a fost totul în zadar. Dar visătorii pe timp de zi sunt cei periculoși, pentru că ei văd cu ochii deschiși și fac tot posibilul pentru a-și împlini visele. Timpul e târziu, suntem presați de timp, deci, domnule Tusk, visați în continuare, visați toți cei care doriți să rămâneți în Uniunea Europeană și apoi acționați în consecință, în baza visurilor dumneavoastră, pentru ca să le împliniți. Putem rămâne în Uniunea Europeană și așa vom și face. Mulțumesc. Mr. Huckmark. Domnul Hökmark. Madam Speaker, I think this whole... Doamnă președinte, cred că această întreagă dezbatere arată un lucru, și anume care este puterea unității europene. Problemele de la Westminster sunt cauzate de faptul că a fi parte a Uniunii Europene înseamnă mult pentru o societate și este greu să te desparți pur și simplu de UE. Domnule Farage, sunteți o persoană comică, nu o stim așa, dar atât. Sunteți doar nostim și atât, căci niciodată, în mod serios, n-ați contribuit la securitatea europeană, la creșterea economică din Europa, la piețele deschise din Europa. Ați fost așa nostim tot timpul și atunci nouă de ce să ne fie teamă de dumneavoastră? Căci încercați așa să diseminați teama, spunând că cei ca dumneavoastră se întorc. Sunteți doar uh, clovnul de la curtea regelui. Uneori ne place să vă dăm ascultare, dar de fapt nimeni nu vă ascultă cu adevărat. Pentru că ce spuneți dumneavoastră nu are niciun sens pentru unitatea Europei sau pentru cetățenii europeni. Sunteți pur și simplu comic, nouă nu ne e teamă de dumneavoastră și sper ca Regatul Unit să poată rămâne în Uniunea Europeană. Mulțumesc! That completes catch the... Am încheiat uh, intervențiile spontane și dau cuvântul domnului președinte Juncker. Herr Juncker, vă rog. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, iau cuvântul pentru că după ani de preumblare la Strasburg să mulțumesc eurodeputaților, să mulțumesc acestui parlament și la începutul noii legislaturi voi fi tot aici, dar voi fi într-un nou parlament și noul parlament îmi va fi dor de prietenul meu Elmar Brock. 40 de ani am uh, fost împreună la bine și la rău. Ne-am certat, uh, ne-am împăcat, am râs, uneori am plâns. A fost frumos cu tine, Elmar, și îți mulțumesc, spune președintele emoționat. Thank you, President Juncker. Mulțumim, domnule președinte Juncker, domnule președinte Tusk. Thank you. Mulțumesc. Am doar o singură observație de făcut. De multe săptămâni încoace, Participarea Regatului Unit la alegerile europarlamentare a stârnit o serie de emoții, mai ales în acest Parlament. Vreau să amintesc tuturora că Regatul Unit are dreptul și obligația de a lua parte la aceste alegeri, de a participa câtă vreme rămâne membru al Uniunii Europene. Și asta nu se negociază. De asemenea, nu aș dori și nu sunt de acord să avem un membru al Uniunii Europene de mâna a doua. Înțeleg interesele de partid, dar ele nu ne ajută să ieșim din uh, acest hățiș juridic în care ne găsim. Domnul Verhofstadt a fost uh, foarte aplaudat și încurajat de domnul Faraj. Pentru mine asta este un uh, motiv suficient ca dumneavoastră domnule Verhaștat, să vă regândiți poate uh, argumentația pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, dragi colegi! Am încheiat această dezbatere. Thank you, colleagues. You can continue. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Puteți continua conversațiile în afara sălii, pentru că ne așteaptă o altă dezbatere acum. Și doamna comisar Thyssen este invitată să ia uh, loc uh, pentru comisie și, bineînțeles, mulțumim domnului Barnier, domnului Juncker de asemenea. Vă rog frumos, pentru glume și alte conversații, vă rog să le continuați în afara sălii. O pauză de un minut pentru că trebuie să revenim la o situație mai calmă în aulă, așa că vă rog să acceptați o pauză de un minut. Mulțumesc, dragi colegi, vă mulțumesc anticipat să părăsiți sala dacă nu participați la următoarea dezbatere programată. Domnule Corbett, domnule Smith, vă rog, va trebui să începem următoarea discuție. So, please, the next item on our agenda is the Dragi colegi, avem pe ordinea de zi raportul domnului Enrique Calvé Chambon, transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană. Îi dau cuvântul 4 minute și jumătate domnului Calvé Chambon. Vă rog. Muchas gracias. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnă comisară, este o plăcere să vă avem din nou alături de noi. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, este onoarea mea să prezint aici rezultatul muncii unei întregi echipe, care doresc să-i mulțumesc pentru colaborarea din ultimele luni, sub presiunea timpului, pentru uh, a aduce la bun sfârșit o directivă care se înscrie în uh, continuitatea unei directive vechi de 28 de ani, care însă merge mult mai departe. Voi începe prin a sublinia importanța politică a acestei directive în acest moment. Directiva se înscrie în uh, evoluția pilonului social care a fost uh, scris cu lite de aur la Göteborg anul trecut, în timpul mandatului nostru. Și este o mândrie. E vorba de pune în aplicare în practică a drepturilor din pilonul social. Și directiva, practic, îi vizează pe toți lucrătorii din Uniunea Europeană și pe toți cetățenii care sau se pregătesc să intre pe piața muncii, sau muncesc, sau se bucură de drepturile acumulate în timp ce au muncit. Deci afectează 500 de milioane de cetățeni europeni care vor vota peste o lună. De unde importanța adoptării acestei directive echilibrate Uh, în acest mandat. Această directivă trebuie să spunem foarte clar, afirmă anumite drepturi minime egale pentru toți lucrătorii din Uniunea Europeană. E vorba de standarde minime, nu e vorba de legi, de metode, nu e vorba de metode concrete de aplicare, pentru că statele membre vor face acest lucru. Să fie foarte clar, nu încălcăm subsidiaritatea. Se stabilesc drepturi minime, standarde minime, pentru ca să se poată vorbi despre Europa socială în viața profesională a europenilor. Conținutul ei um, cunoașteți foarte bine E vorba de drepturi de um, informare mult mai uh, multe decât în directiva din 91. E vorba de drepturi de a nu se abuza de perioada de încercare, de drepturile la formare, drepturi universale începând de acum sau de când uh, se aplică uh, directiva în dreptul național și se acordă drepturi substanțiale pentru noile forme de um, contracte la cerere pe platforme pentru așa numitele locuri de muncă precare, pentru toți lucrătorii care sunt într-un fel, într fel de vid juridic acum, vor beneficia de Uh, protecția Curții de Justiție și acestei directive, ca nimeni să nu poată să abuzeze sau să exploateze prea mult uh, flexibilitatea lor. Directiva este foarte importantă pentru că oferă condiții echitabile, un lucru care nu se spune foarte des, adică asigură, pune capăt dumpingului social. Asigură că acest lucru nu se va face uh, pe spuza calității vieții lucrătorilor. Vă rog să nu uitați că noi construim o Europa și construim concret Europa socială. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat de-a lungul întregului proces. Mulțumesc, doamnă Tisen, aveți cuvântul în numele Comisiei doamnă președintă uh, Mulțumesc, stimați eurodeputați. Sunt foarte bucuroasă să fiu alături de dumneavoastră înainte de votul pe această directivă, un element cheie din pilonul social european. Doresc să mulțumesc raportorului, domnului Calve Chambon, pentru faptul că a încheiat acest dosar rapid și cu succes. Ne-a presat timpul foarte tare. Am dorit să încheiem acest uh, dosar în această legislatură, având uh, un acord uh, care n-ar fi fost, de fapt, posibil fără bunăvoință de ambele părți, Parlament și Consiliu. Și, desigur, a contat foarte mult angajamentul raportorului de a găsi un bun text de compromis la negocieri. Directiva propusă este o realizare semnificativă pentru Europa Socială. Cu această directivă vom avea 200 de milioane de lucrători uh, din Europa care se vor bucura de condiții transparente și predictibile de muncă. Modernizăm uh, legislația muncii euro, în, în plan european, ajustând-o la noile condiții de muncă din lume. După cum bine știți, mulți lucrători, mai ales lucrători tineri și lucrători femei, se bucură de forme atipice de contract, adesea contractele acestea fiind foarte flexibile și de aceea trebuie să găsim echilibrul corect. Trebuie să asigurăm că există protecția lucrătorilor fără o supraîmpovărare a angajatorilor și fără a pune bețe în roate inovării. Și exact asta am făcut cu directiva propusă. Cu noile reguli ne vom asigura că există mai multă transparență, că toți lucrătorii din Uniunea Europeană vor primi informațiile necesare cu privire la condiții de lucru cheie, că lucrătorii vor ști la începutul angajării, deci în prima săptămână chiar, care le sunt drepturile fundamentale și care le sunt obligațiile. Asta cuprinde informații cu privire la remunerare, program de lucru și durata contractului. Și mulțumită Parlamentului, informații în plus pentru agenții temporari. Cam 2-3 milioane de lucrători Până acum erau excluși de la aceste condiții, acum sunt acoperiți inclusiv de lucrătorii domestici, pe vouchere, pe platforme sau cu contracte uh, cu ore de muncă zero sau lucrătorii pe termen scurt. Dar nu ne oprim doar la drepturile de informare. Directiva oferă și drepturi noi, uh, substanțiale, cum ar fi limitarea perioadelor de probă, interdicția clauzelor de exclusivitate, dreptul lucrătorilor de a ști când anume uh, pot fi sunați să vină la muncă, deci care este timpul lor de disponibilitate și ce se întâmplă cu uh, detașarea pe termen uh, uh, scurt și cu un răgaz scurt. De asemenea, trainingul obligatoriu ar trebui să fie fără costuri pentru lucrător și ar trebui să conteze ca timp de lucru. Deci, Per total, astăzi, dumneavoastră votați o îmbunătățire substanțială a condițiilor de lucru pentru toți lucrătorii UE. Este un teren nou pe care îl atingem cu această directivă și, prin urmare, va fi foarte important să nimerim și implementarea. Comisia va lucra cot la cot cu autoritățile naționale pentru a se asigura că obiectivul ultim este atins, și anume să este drepturi clare pentru lucrătorii în condiții precare, fără supra-birocratizare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ren, aveți un minut în numele Comisiei pentru Drepturile Femeii. Merci, merci. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Astăzi în Europa mai bine de 4 milioane de persoane muncesc uh, în cadrul unor contracte uh, prin care trebuie să presteze mai puțin de 8 ore pe săptămână. Mai, aproape 6 milioane au uh, contracte de tip durată determinată cu o săptămână doar de lucru pe lună. Practic, din toate aceste categorii, femeile sunt cele mai vulnerabile când vine vorba de precarizarea condițiilor de muncă și aceste condiții, condiții se accentuează și, din păcate, toate lucrurile de muncă, muncă create din 2008 încoace sunt adesea mult prea precare, nu foarte protejate, cu perspective foarte uh, înguste pentru aceste persoane. Aceste persoane nici nu pot să se proiecteze în viitor, nu pot să iau un împrumut de la bancă, nu pot să-și organizeze pur și simplu traiul. Viața, ă, textul pe care îl vom adopta astăzi dorește îmbunătățirea situației, o mai mare protecție și mai cu seamă mai multă protecție, mai multe informații pentru aceste contracte de muncă în Europa. Este fără îndoială un progres, așa cum a spus și dumneavoastră, ă, doamnă comisar, însă este foarte regretabil faptul că statele membre au exclus din directivă Uh, contractele de muncă uh, care, cu mai puțin de 12 ore de lucru pe uh, lună. Este regretabil că statele membre nu s-au putut de acord asupra interzicerea acelor faimoase contracte de muncă de 0 ore și este foarte clar că este o directivă ad minimum, așa cum s-a spus. Statele membre acum vor putea să fie mai ambițioase când vine vorba de protecția lucrătorilor, dacă dorim ca aceștia să îmbrățișeze în continuare ideea europeană. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Acum, uh, din partea grupurilor politice, domnul Radcă de la Partidul Popular European, două minute. Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, dragi colegi, sunt mândru de rezultatul acesta. Este, până la urmă, un compromis tipic pentru munca din această instituție. Un bun compromis înseamnă că, la sfârșit, toți cei care au participat ar avea unul sau două comentarii spunând că mi-aș fi dorit ca pe aici pe acolo să fie altfel sau aș fi vrut să pun accentul altfel, dar până la urmă iată că majoritatea din comisia competentă a spus că se merge în direcția cea bună. Pentru grupul PPE vreau să ilustrez trei puncte care mi-au fost importante în munca mea în calitate de raportor din umbră. În primul rând, cu noua directivă avem mai multe drepturi pentru lucrători, mai multă protecție pentru lucrătorii în condiții precare. După cum a spus doamna comisar în al doilea rând, devatura birocratică pentru întreprinderi, mai ales pentru întreprinderi mijlocii, este în limite controlabile și previzibile, în așa fel încât putem spune și aici că am echilibrat interesele. Și în al treilea rând, important a fost pentru noi ca grup politic și am izbutit să facem în așa fel încât definiția legală a lucrătorului, exact așa cum a propus-o Comisia, nu apare în text, ci această definiție rămâne la latitudinea statelor membre. O definiție unitară la nivel european ar fi rezultat în mai multă incertitudine juridică. Deci ar fi fost un efect contrar dorințelor noastre. Ca eurodeputat vreau să spun că această directivă uh, în țara mea va îmbunătăți condițiile lucrătorilor. În țara mea este faimoasă uh, în multe domenii pentru protecția lucrătorilor, dar uh, obligațiile tarifare sunt doar la 52%. Deci milioane de lucrători din Germania vor putea profita de pe urma acestei directive. Și un ultim comentariu. Ce mă irită în campania electorală este când verzii, stânga și socialdemocrații spun că ar fi Europa băncilor și întreprinderilor. Și atunci întreb, unde ați fost în ultimii cinci ani? Este o contribuție importantă la Europa Socială de care mă mândresc și mă mândresc că am participat. Mulțumim în numele social-democraților, domnul Lopez, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi adoptăm uh, directiva uh, privind uh, condițiile de lucru previzibile și transparente Ehm, standarde de care vor beneficia peste 200 de milioane de lucrători eh, în Uniunea Europeană și mai ales cei care ehm, au locuri de muncă precare, contracte eh, atipice, prost plătite și condiții proaste de muncă. Le vor oferi eh, mai multă securitate la locul de muncă. Această directivă va um, proteja lucrătorii de pe platforme digitale, um, pentru care în multe state membre legislația este ineficientă pentru a le proteja din punct de vedere social. Um, sau um, vor fi prevederi care um, vor permite protecție celor cu contracte de zero ore. Trebuie să mulțumim Comisiei Europene și doamnei comisare Tyson, um, dar și Parlamentul European care a lucrat responsabil în uh, acest dosar și președinției române care au permis împreună să ne-au permis împreună să votăm în această ultim plen o directivă care dă, înseamnă, dă substanță pilonului drepturilor sociale. Astăzi deschidem un drum în Europa, o Europa utilă care protejează și care face din pilonul drepturilor sociale o realitate, nu doar o listă de intenții bune, care să se transforme în standarde, legislație și buget, pentru că Uniunea Europeană nu e o uh, consecință a integrării. Drepturile sociale sunt o precondiție pentru integrare în Europa. Trebuie să luptăm împotriva inegalităților, să-i protejăm pe cei care suferă de pe urma globalizării și uh, să luptăm împotriva incertitudinii pe piața muncii. Numai astfel putem uh, să protejăm democrația europeană fragilă. Mulțumesc! Mulțumesc de la grupul ECR, doamna McIntyre, un minut. President, throughout my time... Doamnă președinte, de-a lungul timpului petrecut aici la Parlament și în Comisia Ocupare, am uh, fost întotdeauna pentru o mai bună reglementare și acest text nu este un model în acest sens, pentru că ne-am grăbit pentru a avea un text cu orice preț adoptat și am abandonat angajamentele luate de Parlament în acest domeniu. Și, de exemplu, am am dorit să excludem pe autoantreprenori, eh, dar asta cu un mic pasaj de subsol. Cum poate, eh, pot partidele să eh, sprijine acest gen de prevederi? Și cu toții, în toate partidele politice, am spus că drepturile lucrătorilor și protecția locul de muncă trebuie să fie regula în sectorul privat, în sectorul public, în companii mari sau mici. Însă nu apar aici nici funcționarii, nu apar nici pompierii, nici polițiștii, procurorii sau uh, judecătorii și subminează mesajul principal, le permite statelor membre să uh, nu respecte regula. Și am trădat practic mesajul principal al Parlamentului. Doamna López Bermejo, de la GUE Angel. Mulțumesc, doamnă președinte Doresc să mulțumesc raportorului pentru tot ceea ce a făcut și în același timp regret faptul că Consiliul încă o dată a blocat avansurile în drepturile lucrătorilor din UE. Mandatul Parlamentului uh, afirma drepturi ale lucrătorilor cu condiții mai precare și textul pe care îl vom vota i-a lăsat practic fără niciun fel de uh, protecție. Au fost uh, exclute serviciile de Um, urgență funcționarii, lucrătorii pe mare, lucrătorii în anumite condiții, contractele de sub 12 ore pe lună. Uh, așa cum spun sindicatele, aceste excepții sunt discriminatorii și un precedent periculos când vine vorba de drepturile minime în Uniunea Europeană, care prin definiție trebuie să fie universale. S-a pierdut din nou oportunitatea de a construi o Europa socială cerută de lucrători Ceea ce ni se pune astăzi arată o problemă mult mai mare și anume blocajul instituțional în UE, unde Consiliul și statele membre blochează permanent deciziile Parlamentului European, care este cel votat de cetățeni. Dumneavoastră contribuiți la uh, extinderea neîncrederii cetățenilor în instituții și de aceea extrema dreaptă um, câștigă teren. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Lambert, un minut și jumătate numele verzilor. Thank you, President. Mulțumesc! Ca și alți antevorbitori, grupul meu este de părere că a fost o oportunitate ratată, oportunitatea de a moderniza directiva. Sigur că putem saluta măsuri precum informarea mai bună, claritate asupra contractelor, compensații pentru munca solicitată pe termen scurt, dar ne deranjează definiția lucrătorului și ne deranjează diferențele care vor apărea între statele membre, prin urmare subminăm certitudinea juridică. Sunt probleme grave și în a accepta uh, dreptul statelor membre de a acoperi mai puțini lucrători cu privire la domeniul de aplicare al directivei și apoi sunt derogările la care s-a făcut trimitere, de exemplu cu privire la funcționarii publici, cu privire la serviciile de urgență, cu privire la lucrătorii în, în plan domestic. Totodată noi cerem statelor membre să investească în servicii publice bune ca și o componentă cheie a Europei sociale. Nu sunt sigură cum funcționează lucrurile pentru lucrătorii care au mai multe locuri de muncă sau cu contractele cu timp scurt de muncă. Cum au spus-o și alții, credem că Consiliul ar fi putut da urmare Parlamentului European și Comisiei în așa fel încât să vină cu substanță sănătoasă, adevărată, în așa fel încât să putem construi Europa socială, dar Consiliul dă cu o mână și apoi îți ia cu cealaltă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Melan, două minute, numele ENF. Mulțumesc, doamnă președinte. Condițiile de lucru previzibile și transparente, adică o stabilitate a contractului de muncă, care să poată să facă față noilor uh, forme îmbrăcate pe piața muncii. Aceasta este o mare provocare pe piața muncii europeană. Angajatorii trebuie să facă față acestor evoluții foarte rapide, chiar brutale, pe piața muncii. Formele atipice de contracte sunt se multiplică uh, în ultima vreme. 20% din locurile de muncă răspund acestor criterii astăzi. Deci trebuie neapărat să se încadreze aceste noi practici, potențialele abuzuri când vine vorba de lucru la uh, domiciliu, munc- munca și contractele parțiale și mai ales cele care presupun uh, platformele digitale. Pentru că deseori uh, legislația uh, rămâne în urma evoluțiilor din societate în numele grupului meu am uh, făcut propuneri și am uh, adus deci uh, sugestii concrete și sprijinind la fel propunerile raportorului. Toată lumea trebuie să fie protejată la fel în Europa, indiferent de caracterul precar al muncii sale. Să nu uităm că pauperizarea este generalizată astăzi în Europeană, politica își are rolul său și asta afectează miliarde de locuri de muncă firmele noastre sunt fragile uh, și asta înseamnă instabilitatea uh, ocupării. Bineînțeles că situațiile de urgențe și ele trebuie să fie uh, luate în calcul. Uniunea Europeană a, a fost cauza multor acestor probleme. Astăzi încearcă să repare această situație Trebuie să existe locuri de muncă și ocupare mai bună și condițiile de viață și de muncă în general să fie îmbunătățite. Domnul Balțo are un minut acum. Vă mulțumesc. În noiembrie 2017, la Göteborg, a fost semnat acordul pentru pilonul social european. Și, iată, acest uh, acord a fost semnat de toți șefii de stat și de guvern. Acum începem să construim pilonul social. În Uniunea Europeană există reguli detaliate pentru piața unică și a sosit momentul să începem să acționăm și pentru uh, crearea unor norme minime pentru lucrători. Raportul se referă la persoane care nu au un contract fix de muncă, cu ore fixe. E vorba de faptul că nu vrem să subminăm drepturile lucrătorilor, mai ales în uh, Ungaria. Partidele la guvernare au dat o lege cu privire la orele suplimentare. De fapt, este legea sclavilor, așa umblă vorba în uh, rândul cetățenilor, ceea ce contravine modelului social european, căci modelul social european se declară împotriva exploatării lucrătorilor uh, mai ales sub acoperirea principiului orelor flexibile de muncă. Domnul Caza, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru tot ceea ce au făcut. Acum, uh, piața muncii, natura pieții muncii s-a schimbat și trebuie să ne adaptăm la noile realități și uh, standardele și regulile trebuie modernizate. Este încă un pas spre Europa mai socială, pe care am dorit-o cu toții uh, și am făcut eforturi în această direcție, mai ales în ultimii cinci ani. Și mulțumesc uh, doamnei comisare Tyson și președintelui Jean-Claude Juncker, precum și colegilor din Parlament, mai ales din Comisia pentru Afaceri Sociale. Cu toții am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a ne asigura că Europa este, va fi în viitor și mai socială decât este astăzi. Această declarație, um, această directivă este necesară pentru că locurile de muncă se digitalizează și apar noi tipuri de contracte uh, și uh, forme de muncă. Contractele pe termen scurt, contractele la cerere sau contractele zero ore sunt, uh, apar foarte frecvent și în această directivă um, se abordează și drepturile lucrătorilor cu astfel de contracte. Trebuie să îi um, protejăm pe cei care lucrează pe platforme digitale. Încă o dată mulțumesc tuturor celor implicați. Grație uh, lor avem astăzi acest document. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu-l văd pe domnul Simon. Are cuvântul domnul Hoț. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Directiva privind condițiile de muncă previzibile și transparente este un text destul de interesant. Se spune că obiectivele ar fi să se creeze mai multă siguranță uh, Uh, dar și flexibilitate și adaptabilitate pe piața muncii. De asemenea, angajații trebuie să se bucure și de o oarește certitudine. Acestea sunt reguli de bază care trebuie să se aplice tuturor contractelor uh, standard, să zic așa. Atunci când lucrătorii sunt mulțumiți, ea e bine și pentru economie. Ce trebuie să ne dorim este această satisfacție generalizată. Acestea sunt obiectivele uh, exprimate, însă documentul nu reflectă neapărat aceste obiective. E nevoie de o abordare proporționată uh, în ce privește adaptabilitatea și să înțelegem ce înseamnă piața muncii, dar și IMM-urile. Domnul Urtasun. Mulțumesc, doamnă președinte, în ciuda eforturilor Parlamentului și doresc să mulțumesc colegilor care au lucrat la acest dosar. Consiliul a diluat elemente cheie din acest text legislativ fundamental pentru Europa Socială. Am pierdut o definiție care exhaustivă a ce înseamnă un loc de muncă și textul final oferă și multe posibilități statelor membrelor să um, prevadă excepții pentru cei care lucrează mai puțin de 12 ore pe lună și pentru o serie întreagă de profesii, așa cum au uh, arătat sindicatele. Uh, de asemenea, contractul scris trebuie să existe doar din a șaptea zi încolo, deci, practic, uh, la negru poate să uh, lucreze cineva șase zile uh, și de asemenea se permit contractele zero ore de pe urma cărora um, suferă mulți lucrători. Deci, practic, lucrătorii precari nu sunt suficient protejați. Europa socială trebuie uh, să fie apărată cu ambiție și convingere și uh, nu uh, să ne obișnuim cu atitudinea uh, Consiliului după solicitările repetate ale Parlamentului. Are cuvântul domnul Zarianopoulos un minut. Mulțumesc. E o directivă pentru ca lucrătorii să-și cunoască drepturile. E ridicol. Pentru că legalizăm ce e mai rău, cu niște condiții minime. Nu se poate. Este în beneficiul întreprinderilor care oricum le vor transmite o notă scurtă lucrătorilor cu privire la jungla condițiilor de muncă. Protejați flexibilitatea lucrătorilor, ziceți dumne- uh, angajatorilor, ziceți dumneavoastră dar mii de lucrători uh, în plan domestic, uh, um, mii de categorii se bucură de o derogare. Deci toți cei care au uh, votat pentru PASOC în Grecia sunt acum la mila angajatorilor. N-ar trebui să, credeți, să dați crezare celor din partidul Siriza. N-ar trebui să dați crezare naționalismului eurosceptic din alte partide. Poporul ar trebui să găsească o altă cale să încercăm să ajutăm pe cei care au încercat uh, să atace capitalismul și pozițiile de monopol. Trebuie să susțineți Partidul Comunist Elen. 1 minut 30, doamna Kozlovska. Pani przewodnicząca, pani comisar, szanowni państwo. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Comisia a fost extrem de consecventă uh, aici. Felicitări, doamnă comisar Tyson Vorbim aici despre pilonul drepturilor sociale care se transformă în realitate. Această directivă este importantă pentru toată lumea, mai cu seamă pentru cei care au contracte mai atipice, contracte de lucru uh, la cerere pe bază de uh, Uh, vouchere și care lucrează de asemenea pe platformele internet, etc. 25% din cetățenii noștri sunt în astfel de contracte, iar 50% din locurile de muncă nou create nu sunt uh, cu contracte clasice, să zicem. Și acestea vor fi acoperite uh, de această directivă. Directiva devine astfel un document crucial Uh, conferind lucrătorilor nostru mai, uh, noștri mai multe drepturi, mai multe informații și asta într-un timp mai scurt, deci și mult mai multe detalii pe care ei trebuie să le cunoască, dar mai cu seamă această directivă va acoperi acel număr crescut de persoane care lucrează în aceste contracte uh, atipice, non-standard. Numai cei care lucrează mai puțin de 12 ore pe lună nu sunt acoperiți. Directiva însă va fi mai cu seamă benefică pentru femei care deseori uh, lucrează în condiții precare. Trebuie să combinăm în mod inteligent uh, siguranța, flexibilitatea și previzibilitatea. Vă mulțumesc. Urmează domnul Benifei. Grație. Mulțumesc, doamnă președinte. Numărul cetățenilor europeni care um, au locuri de muncă precare este în creștere, inclusiv uh, din cauza creșterii rapide a unor noi uh, sectoare ale economiei, ale platformelor digitale. Cei care suferă cel mai mult sunt încă o dată tinerii și femeile care deseori uh, sunt blocați în aceste forme de lucru, așa numite atipice, uh, dar de multe ori frauduloase, cu, um, ca independenți sau cu contracte de zero ore. Uh, se oferă astăzi lucrătorilor mai multe certitudine în legătură cu condițiile lor de lucru, noi uh, drepturi de care se vor putea uh, bucura mai mult de 200.000 de, de lucrători. Dar trebuie să facem mai mult. Grupul meu SCD va continua să cere o directivă cadru pentru condiții de lucru demne în toate formele de ocupare. Trebuie să uh, Uh, merge mai departe într-o luptă fundamentală, să condamnăm uh, stagiile neplătite în întreaga Uniune Europeană, așa cum am reușit să o facem după ani de bătălie în Parlamentul European. Lucrurile pot și trebuie să se schimbe. Are cuvântul domnul Gheric un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. În mare parte femeile sunt afectate de contractele cu jumătate de urmă, mai ales uh, mamele și este o politică neprietenoasă cu viața de familie, pentru că mai ales în acest domeniu ele ar fi putut fi uh, implicate, ar fi trebuit să le fie recunoscută munca de creștere a copiilor, pentru că munca oferită de creșe, grădinițe și așa mai departe este plătită de altfel. Uh, un fel de salariu pentru creșterea copilului, care să se orienteze de salariu, față de salariul minim uh, din uh, statele membre și asta împotriva lacunei de pensie pe care o înregistrăm mai ales uh, în domeniul mamelor. N-am găsit o soluție la această problemă. Și aici Ungaria ar putea fi un tipar dacă e vorba să se țină cont de rolul părinților. Și cred că în următoarea legislatură avem o mare Uh, sarcină față de acest uh, sector. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Șoidrova, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult! că îmi dați cuvântul. Legislația europeană trebuie să țină pasul cu schimbările de pe piața uh, muncii. Aceasta este în plină schimbare, în rapidă schimbare. Există tot mai multe contracte flexibile oferite lucrătorilor eu nu numesc aceste contracte de lucru precare, ci mai degrabă flexibile. Bineînțeles că asta nu trebuie să ducă la exploatarea lucrătorilor. Pe de altă parte, anumiți lucrători își doresc condiții de lucru mai flexibile. Bineînțeles, este foarte important să ne asigurăm că aceste condiții sunt uh, previzibile uh, și sunt sigure. Uh, marcate de siguranță. Sunt de acord cu acordul la care s-a ajuns uh, și mulțumesc raportorului și doamnei comisar